trecută am aflat cu tristețe de decesul colegului nostru Eduard Ferron, ales în Parlamentul European în 2014. A fost șeful delegației Frontului Național și a fost membru al Comisiei Agri, cât și al Comisiei Parlamentare Mixte cu Turcia. Domnul Ferron a părăsit în urma unei boli pe care a păstrat-o secretă cu discreție până la sfârșit în fața care a făcut a dovadă de multă demnitate. Lasă în urmă soția sa și cinci tineri copii. Am avut uh, ocazia anul trecut uh, de a discuta cu dumnealui în urma vizitei în zonelor afectate de cutremuri din Italia, unde dânsul a reprezentat grupul său. Chiar dacă nu îi împărtășeam ideile și viziunea sa despre Europa, îmi amintesc că și apăra cu convingere întotdeauna ideile politice. În numele Parlamentului doresc să-mi exprim uh, cele mai sincere condoleanțe pentru familia sa, către soția sa, copiii săi și către toți aceia care i-au fost aproape de-a lungul vieții sale și care Astăzi îi plâng dispariția. Vă invit să păstrăm un moment de reculegere. Merci. Vă mulțumesc. Vă rog. Doamna Chienghe. Încercați cu celălalt microfon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi cer acestei săli dacă ar putea să fie țintă a urii doar din cauza culorii pielii, să tragi dintr-o mașină în mers și să lovești cât se poate de mulți negri, iată rezultatul instigării la uh, ură, la superioritate rasială, la cei care încearcă să-și promoveze oferta politică încurajând ura. Ofer sprijinul meu din această sală tuturor victimelor violenței și urii, indiferent de culoarea pielilor. Mulțumesc! Grazie, onoriu. Vă mulțumesc, doamnă Chienge. Ce s-a întâmplat în Italia la Macerata e inacceptabil, inadmisibil și noi toți condamnăm cu fermitate și fără nicio ezitare acest eveniment. Procesul verbal